Dear colleagues, we can start our meeting. Stimați colegi, putem începe reuniunea noastră și vă propun să adoptăm ordinea de zi dacă nu există obiecții. În cazul acesta o considerăm a fi adoptată fără modificări. Punctul 2. Pe ordinea de zi, comunicările președintelui, o informare în legătură cu misiunea ENVI, un uh, raport al delegației parlamentare uh, COP20 din Lima și delegația ENVI din februarie. Următoarea întâlnire ENVI va avea loc uh, luni 8 iunie pentru a asculta o prezentare a comisarului privind organismele modificate genetic. De asemenea, vom avea o întâlnire pe 22 iunie privind uh, obiectivele de uh, dezvoltare. Avem uh, interpretare în limbile obișnuite ale Comisiei Envi și întâlnirea se va transmite pe web. Subiectul 3. Comunicările președintelui privind recomandările coordonatorilor din 20 mai au circulat pe cale electronică aceste recomandări. Dacă nu există obiecții, putem să considerăm că ele au fost adoptate și în felul acesta putem trece la punctul 4. Este o informare privind negocierile interinstituționale în ce privește uh, planul. Uh, the first informal trial referitor la centralele termice medii și de asemenea alimentele noi. În ce privește primul subiect, trebuie să eh, ținem seama că există o mare diferență între opiniile Consiliului și Parlamentului și uh, anumite subiecte urmează să fie examinate uh, pe plan tehnic într-un al doilea uh, trialog care va avea loc pe 2 iunie. În ce privește alimentele noi, poate vă amintiți că ultima dată am decis și am făcut o propunere în cadrul dialogului Consiliului în legătură cu aspectele principale care sunt încă deschise, actele delegate privind lista alimentelor noi și, pe de altă parte, problemele legate de clonare. Să vedem dacă vom propune un articol sau un considerent, pentru că propunerea făcută de noi a fost refuzată de către Consiliu. Deci va trebui să Uh, relansăm discuția într-o a doua lectură. Putem trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, limitele emisiilor și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă, pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră și avem un proiect de raport uh, realizat de raportoarea noastră Elisabeta Gardini și îi voi da cuvântul Elisabetei pentru a ne face prezentarea acestui proiect de raport. Grație. Mulțumesc. Foarte pe scurt, ca să vă amintesc că avem un regulament care locuiește, directiva 9768 propus de Comisie în noiembrie anului trecut și cu acest regulament se dorește reglementarea emisiilor poluante a motoarelor care nu sunt instalate pe automobile. Și se dorește de asemenea crearea unei piețe unice armonizate cât mai mult cu putință și alinierea standardelor de fabricare din statele membre și se includ noi categorii care nu existau în um, legislația precedentă, mai ales pentru acele motoare care uh, au o capacitate mai mică de tre- uh, mai mare de 32 de uh, kW, dar mai mică de uh, 250 um, de kW. Acordăm atenție deosebită întreprinderilor mici și mijlocii pentru că vrem să avem un cadru normativ stabil și exhaustiv care să permită o aplicare uh, ușoară și garantarea investițiilor uh, pe termen lung, investițiile care va fi nevoie pentru modernizarea acestor motoare. Eu cred că prezentarea comisiei și propunerea de legislație poate să fie acceptată în linii mari, este o bună propunere și cred că poate să fie îmbunătățită ținând cont de specificitățile acestui sector și de uh, faptul că există mai multe uh, tipuri de motoare ce intră în sfera de aplicare a regulamentului. Am uh, primit până acum 44 de amendamente și aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre diferitele categorii de amendamente. Mai întâi, vă atrag atenția asupra motoarelor de schimb, deoarece eu sunt în favoarea clauzei care exista deja în directiva precedentă, 9768, dar cu ceva diferențe față de această directivă precedentă. Cred că avizul votat de IMCO, unde se vorbește despre data fabricării motoarelor, nu poate să fie acceptat ca atare, deoarece pentru motoare deseori este greu să știi când au fost fabricate, însă în principiu sunt de acord cu această idee, care de altfel a fost preluată și de alți colegi. Dacă am avea o, o limită de timp gen 7, 10 sau 16 ani de la intrarea în vigoare, ar fi mai bine pentru că atunci am da această perioadă de timp pentru a înlocui motorul inițial cu un motor de schimb uh, mai modern, mai puțin poluant. Și așa am găsit o soluție. În ce privește motoarele mai puternice, eu cred că această perioadă de timp ar putea să fie uh, mai mare, bazându-ne pe ciclul de viață al uh, um, Um, mașinilor respective, pentru că deseori sunt mașini cu o, un ciclu de viață mai lung și cu o perioadă de amortizare a investițiilor mai mare, pentru că și pentru a fabrica motoare de schimb mai puțin poluante este nevoie să se țină cont de investițiile mai mari și de perioada de amortizare aferentă. De asemenea, sunt uh, în favoarea unor clauze de, pentru perioade de tranziție pentru că atât producătorii mașinilor, cât și producătorii motoarelor trebuie să aibă timp să se conformeze cu cerințele noi legislații. Ca atare, eu cred că trebuie să prelungim puțin perioada de tranziție și să menținem o abordare echilibrată. Mai există și un alt sector, cel al macaralelor, Cred că pentru uh, acest uh, tip de mașini avem nevoie de o perioadă suplimentară de tranziție, deci ajungem la un total de 12 luni. E adevărat că aceste macarale trebuie să îndeplinească niște condiții suplimentare, mai ales uh, um, um, în ce privește dimensiunile acceptabile, pentru că sunt macarale mobile care pot să fie transportate dintr-un loc într-altul, dar oricum reprezintă un segment relativ mic de piață. M-am concentrat și pe pragul uh, pentru uh, IMM-uri, IMM-urile producătoare de motoare, știind că există niște noi limite pentru emisiile poluante de respectat, atunci nu e foarte ușor să te adaptezi și întreprinderile mici și mijlocii întotdeauna întâmpină dificultăți în a se uh, conforma cu aceste noi cerințe. Ca de obicei, sunt întreprinderile care au uh, problemele cele mai mari, căci nu dispun întotdeauna de toate informațiile, mm, nu pot investi în cercetarea și dezvoltarea pentru a crea noi motoare și atunci eu cer comisiei să Uh, ofere 12 luni suplimentare uh, perioade de tranziție pentru IMM-uri. Și am discutat uh, să vedem care este pragul pentru aceste IMM-uri care s-ar bucura de o perioadă de tranziție mai lungă. Inițial se spunea că trebuie să fie companii care nu produc mai mult de 50 de motoare pe an. Acum cred că ar trebui să uh, ajungem la 100 de motoare pe an. Și să nu uităm nici sectorul feroviar și motoarele care se află pe locomotive, acest sector este deja reglementat de directiva 2087 în ce privește interoperabilitatea și regulamentul 232 um, pe 2014. Ca să existe o armonizare între aceste regulamente și acest nou proiect de regulament, consider că sectorul feroviar ar putea să folosească posibilitatea de a uh, instala motoare de substituție în perioada de timp uh, adecvată, dar care să nu fie mai lungă de 10 ani. Este dar o propunere simplă, însă vreau să aflu părerea tuturor colegilor, dacă nu ar trebui să amânăm intrarea în vigoare a regulamentului. Și ca să evităm uh, uh, procese de adoptare inutile, eu am prevăzut uh, posibilitatea ca motoarele folosite în uh, autolocomotive să fie folosite și în locomotive. În ce privește motoarele pentru navele folosite uh, pentru căile navigabile interioare, eu cred că aici propunerea comisiei este foarte ambițioasă și ca să nu creăm dificultăți suplimentare acestui sector, care nu folosește decât uh, cât, mm, unde producția nu este mai mare de câteva sute de unități pe an, deci ca să nu există o povară prea mare, vreau să existe mai multă flexibilitate și să cerem o aliniere cu standardele din Statele Unite ale Americii. De altfel putem să facem uh, uh, adaptare, pentru că, evident, contextul la nivel european este diferit de cel american, mai ales în ce privește uh, numărul de locuitori pe metru pătrat. Însă putem să completăm standardele americane uh, făcând un calcul uh, um, pentru motoarele uh, cu o capacitate mai mare de 300 de uh, kW și uh, împărțind cum spuneam, la numărul de locuitori pe uh, kilometru pătrat, pentru a ști cam care este numărul de uh, uh particule, uh, nivelul de particule admisibile. În ce privește motoarele de mașinile agricole și cele folosite în silvicultură, aici uh, se aplică mai degrabă limitele de emisii pentru uh, mașinile care nu circulă pe uh, um, drumuri. Trebuie să spun că uh, în ce privește motoarele tractoarelor, aici, uh, fiind vorba despre uh, mașini folosite în scopuri bine determinate în domeniul agricol și capacitatea motoarelor este foarte diferită și și dimensiunile lor. Ar trebui să existe niște sisteme de uh, uh, post-service. Însă ar trebui să se țină cont de toate aceste caracteristici și în anumite cazuri nici nu s-ar putea găsi motoare care uh, să locuiască exact pe cele vechi, tocmai pentru că poate că nu se mai fabrică motoare exact cu aceleași caracteristici precum cele um, inițiale. Și atunci trebuie să fim din nou mai flexibili, pentru că, de exemplu, Statele Unite au mult mai multe facilități pentru acest tip de mașini. Ca atare, în clauza de revizuire, eu cred că Comisia trebuie să țină cont de specificitățile acestor motoare și acestor mașini. În sfârșit, vreau să vă atrag atenția asupra clauzei de revizuire. M-am gândit că ar fi util să includem posibilitatea de a lansa această a cincea fază și să facem un amendament ca să spunem că în baza unei analize cost-beneficii am putea să ne gândim la o um, și mai mare limitare a emisiilor. Dar, cum spuneam, ar fi un scenariu care s-ar aplica în această uh, post-fază 5 pentru că vrem să dăm suficient timp uh, companiilor să se adapteze. Noi suntem uh, competenți pentru protecția mediului și a sănătății, însă vrem să oferim industriei un cadru cât mai larg cu putință, pentru ca industria să poată să anticipeze ce are de făcut. Mulțumesc! Tour with să... Putem trece la primul uh, tur de opinii cu reprezentanții grupurilor politice și voi începe cu sentenți din partea grupului SID. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să îi uh, mulțumesc doamnei Gardini pentru activitatea desfășurată și pentru modul foarte constructiv în care a colaborat cu raportorii din umbră rezultatele într-un fel reflectă raportul între proiecte ambițioase și flexibilitatea necesară pentru a ajunge la o soluție. Dar trebuie să ne gândim că 15% au provenit din partea acestui sector și la Londra, de pildă, chiar 50% din emisii sunt asemenea uh, particule fine. Uh, Trebuie să ne gândim că în felul acesta cetățenii din zona urbană din Uniunea Europeană sunt expuși acestor noxe și să ne gândim că se spune că 400 de mii de persoane în Uniunea Europeană mor anual datorită poluării. Deci aș vrea să insist insist asupra unei legislații care să garanteze un control asupra emisiilor și uh, să ne gândim la uh, proiectele pe care le avem pentru anii 2020 și 2030. De asemenea, există proceduri de infringement împotriva unor state membre ale Uniunii Europene, dacă nu mă înșel șapte, printre care se numără și țara mea, tocmai pentru că nu reușim să uh, promovăm o legislație de protecție a mediului și uh, continuă să moară mii de persoane prematur uh, datorită poluării. Aș vrea să mă refer la câteva aspecte ale raportului, cu unele suntem de acord, cu altele nu, în ce privește introducerea unei perioade de tranziție. Noi uh, nu ne dorim o extindere suplimentară a perioadei uh, de tranziție, pentru că uh, va trebui până la urmă să ajungem la standardele de emisie pe care ni le propunem, iar propunerea Comisiei de o perioadă de tranziție de 18 luni ni se pare a fi uh, suficientă. Deci, uh, orice altă întârziere uh, cred că uh, nu va uh, determina decât ca industria uh, să folosească motoare învechite și uh, Asta uh, s-ar putea până la urmă să uh, favorizeze și companiile mai mari, iar IMM-urile dispun de posibilități financiare reduse. Ar trebui să ia măsuri înainte de uh, încheierea acestei perioade de tranziție. În ce privește standardele de emisii, uh, considerăm că uh, ele nu sunt suficient de stricte, pentru că trebuie să încercăm să limităm emisiile de noxe și în acest sector. Raportoarea propune 10 ani pentru toate tipurile de uh, motoare din acest sector. Eu aș propune 7 ani. În ce privește motoarele de înlocuire, eu cred că ar fi o cale eficientă de a reduce emisiile și m-ar interesa și opinia Comisiei din acest punct de vedere. În ce privește exceptările, derogările, trebuie să avem în vedere câteva cazuri specifice, au și fost menționate astăzi. Dacă costurile ehm, economice ehm, le avem în vedere, trebuie să ne gândim și la beneficiile ecologice și trebuie să operăm cu flexibilitate. În anumite sectoare, cu siguranță că eforturile vor fi mai mari. În ce privește valorile limită de emisii, propunerea comisiei într-un fel sta, aliniază standardele în acest sector cu standardele pentru vehicule grele și uh, știm că în ce privește locomotivele diesel uh, nu uh, s-au făcut progrese. Încă 50% din locomotive sunt cu motorină. Deci trebuie să analizăm motoarele din această categorie, pentru că ne dorim, de fapt, o aliniere și cu regulamentul privind uh, sănătatea uh, umană. Cred că uh, ar trebui să înăsprim condițiile, mai ales în anumite sectoare în care condițiile de muncă încă nu corespund legislației specifice. Deci, în ce privește procesul de certificare, ne-am dorit uh, un sistem electronic, pentru că trebuie să existe un sistem de informare pe piața internă, care a fost deja stabilit deci, eh, eu cred că vom înainta amendamente care să mai eh, ușureze povara eh, birocratică și în ce privește standardele de emisii stabilite, ne-am dorit ca ele să fie atinse încă în 2023 în loc de 2025. Thank you very much. And now Mr. Duncan. Mulțumesc, domnul Duncan. Chairman, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Noi, grupul ECR, sprijinim abordarea și vreau să o salut pe doamna Gardini pentru această muncă extraordinară. Și, într-adevăr, am ascultat ce, ce au spus colegii referitor la importanța acestei categorii. E vorba de emisii, dar, din nou, e vorba și de o aliniere a valorilor prag de emisii, comparativ, spre exemplu, știu, cu Japonia sau cu alte țări, și salutăm acest lucru. Însă, n-aș fi un membru ECR dacă nu m-aș referi și la anumite dificultăți. Prima dificultate fiind următoarea. Există o lipsă, un neajuns în procesul de reglementare și momentul în care aceste motoare vor fi plasate pe piață. Și Trebuie să țină seama de ciclul de viață al acestor uh, motoare și uh, în cazul în care acesta nu este epuizat, să poată fi în măsură să înlocuiască anumite piese. E clar că doamna Gardini uh, este foarte avangardistă în acest sens și salutăm această idee. O altă dificultate care a fost depășită de către doamna raportor se referă la faptul că e vorba de niște limite foarte ambețioase, care ar putea să aibă totuși niște efecte colaterale nedorite. Și noi suntem de părere că revizuirea acestor valori prag, acestor limite, uh, trebuie să se facă și să se facă în mod clar printr-o directivă. Și un alt aspect, care poate e mai un detaliu, însă merită să, să fie subliniat, și cred că ar trebui să avem un acord din partea tuturor raportorilor din umbră în acest sens. Eu vin din Scoția, am voie să spun o națiune, sau poate n-am voie, dar spun, o națiune care are îngrijorări deosebite în ceea ce privește lansarea unor astfel de vehicule pe uh, carosabil. Pentru că, uh, având în vedere situația noastră geografică și uh, configurația geografică, acest lucru ar putea să pună probleme. Și uh, intrarea în vigoare a acestui text prevăzut într-o perioadă de 10 ani uh, trebuie să fim foarte prudenți, pentru că ar fi foarte imposibil să ajungem să îndeplinim toate aceste cerințe referitor la valorile prag de emisii. Și ar trebui să existe și un sistem de control. Birocrația în domeniu ar trebui să fie redusă la maxim pentru a vedea cum putem îndeplini aceste cerințe. Nu știu, vreau să vorbesc în numele altor colegi, însă uh, Uh, vreau să mă opresc aici și să sperăm că toți raportorii din umbră vor susține aceste idei care, cred eu, uh, sunt foarte importante și care vor fi introduse în textul formă unor amendamente. Thank you very much. And now for... Mulțumim foarte mult și acum din partea grupului ALDE, domnul Utema. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, aș vrea să mulțumesc doamnei raportor de asemenea pentru această abordare foarte pragmatică pe care noi o apreciem și o abordare foarte constructivă față de restul raportorilor din umbră. Și mai mult sau mai puțin pot decât să fiu de acord cu uh, cele spuse de colegi. Trebuie să vedem diferitele cazuri, diferitele circunstanțe, diferitele sectoare, cum anume acestea vor putea acționa. Și, într-adevăr, sunt de acord cu ideea de a reintroduce clauza aceea de uh, uh, motoare de înlocuire, de substituție, pentru că dacă un motor e stricat, e clar că uh, înlocuirea unor piese ar avea mai puțin impact asupra mediului decât înlocuirea uh, în întregimea motorului. Însă e clar că e vorba de abordare de la caz la caz și să sperăm că va exista inovație și vor exista uh, cercetare care să ne permită să avem motoare care să ne asigură o calitate a aerului cât mai bună. Trebuie să analizăm și valorile prag și să ne asigurăm că includem uh, și uh, um, um, motoarele de dimensiuni mici și mijlocii. Cred că este foarte important de asemenea să analizăm și standardele și din alte țări, cum ar fi, spre exemplu, în Statele Unite. Cam atât deocamdată ca și observații și încă o dată vreau să subliniez faptul că nu am apreciat felul în care am conlucrat cu doamna raportor. Președintele, mulțumesc. Domnul Eck nu este, așa că cuvântul domnului Caut. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc doamnei raportor pentru munca sa depusă pe acest subiect. E clar că e un text foarte important, chiar crucial. Deși sună destul de tehnic, eu am încercat să explic și altora ce și cum cu aceste motoare. Uh, sincer, asta nu a fost neapărat un subiect de mare interes pentru oameni și nu și-au dat seama că acest subiect va avea niște consecințe foarte uh, uh, importante și de astfel colegii s-au referit la asta. Așa că aș vrea să Uh, mă adresez colegului meu, pe care îl estimați foarte mult din partea ECR, pentru că în momentul de față ECR are raportul referitor la directiva NEC. Deci stabilirea acelor plafoane și de fiecare dată când negociem cu raportorul din partea ECR, ea mereu spune cât de important este să avem legislație bună la nivel de sursă de poluare. Pentru că dacă facem un plafon, și dacă to- toate sursele au uh, legislație foarte slabă, atunci va fi foarte greu să respect plafoanele stabilite. Și evident, avem și comisia care încearcă să motiveze niște țări care nu sunt neapărat uh, uh aliniate pe legislație și întotdeauna ECR subliniază, da, politici la sursă, politici la sursă, politici în statele membre, dar avem politici la sursă cât cuprinde. Și ce observăm? Se întârzie implementarea și se acordă din ce în ce în ce mai multe excepții, ceea ce nu e foarte coerent. Pentru că ECR întotdeauna își dorește, sublinează cel puțin așa spune, că își dorește reglementarea internă cât mai bună, așa că ar fi bine să înceapă încă din intern, să aibă o cooperare, cu o reglementare cât mai bună în intern. Dar, din păcate, deocamdată încă nu e cazul. Așa că, înainte de a ajunge la alte situații în care se acordă din ce în ce mai multe derogări și în momentul în care se acordă din ce în ce mai multe termene întârziate pentru punerea în aplicare, haideți să ne aplicăm ca în același timp avem și plafonele necesare ceea ce încercăm să facem, ceea ce încercăm să influențăm chiar aici prin acest text. Și în acest sens, doamna Gardini nu va fi surprinsă dacă voi fi și un pic critic față de raportul său, deși apreciez foarte mult munca depusă cu toate acestea. Avem în continuare semne de întrebare. De ce extindeți aceste, această fază de implementare de la 18 la 24 de luni? Și de ce ați introdus niște sisteme de derogare destul de evidente prin amendamentul 17 și e o întrebare și către comisie de altfel, pentru că întrebarea care sunt consecințele unor astfel de derogări? Aș fi vrut să ne spună comisia mai multe, mai clar, pentru că nu ei sunt cei care au propus acest lucru, așa că să ne spună înainte de a lansa o discuție referitor la aceste derogări, pe care eu sincer nu le înțeleg. Aș fi vrut să ne spună comisia care ar fi impactul unor astfel de derogări și ce anume se vizează prin aceste derogări, fără de care s-ar putea să ne găsim din nou în prezența unui fel de cașcaval plin de găuri, avem legislație, dar lumea alege ce vrea să aplice și se va spune că din nou nu se legiferează cum trebuie în Parlament sau că sunt dificultăți de implementare și așa mai departe. Păi dacă arată ca un cașcaval legislația, e clar că nu va fi ușor de implementat. Haideți să preîntâmpinăm această situație. Și o altă întrebare către comisie. Da, într-adevăr, noi încercăm să aliniem un pic piesele legislative, textele legislative, dar se pare că nu ne aliniem destul cu SUA. Evident, asta nu are nimic de a face cu TTIP. E așa o întrebare. Dar, haideți să vedem, oare din toate legislațiile pe care le vom face de acum înainte o să ne aliniem cu totul pe ceea ce se legiferează în SUA? Și uh, având în vedere că nu are nicio legătură cu TTIP și nu ne lăsăm influențați cu TTIP, e și o întrebare foarte naivă. De ce nu ne aliniem atunci cu, cu eu știu, cu Elveția? Pentru că Elveția are poziție de lider și atunci am fi și noi niște lideri, nu? În ceea ce prește valorile noastre. De ce ne aliniem pe valorile standard din SUA și nu pe Elveția? Și haideți să ne asigurăm că implementarea se o face mai repede decât uh, se spune în momentul de față în această sală. Așa că eu aș vrea să uh, luăm drept model demn de urmat liderii, cu adevărat lideri în domeniu, și să nu mai vorbim despre SUA, pentru că știm foarte bine că asta n-are absolut nimic de a face cu TTIP. Dar, sincer, când aud anumite argumente, încep să devin sceptic. Iar în concluzie, aștept cu mare nerăbdare această dezbatere foarte interesantă. Să fiți sigură, doamna raportor, că uh, voi fi foarte atent pentru că trebuie să dăm dovadă de coerență în ceea ce ne dorim să realizăm și să sperăm că și ceilalți colegi de la celelalte grupuri politice își doresc această coerență și în continuare aștept cu mare nerăbdare o colaborare constructivă cu doamna raportor. Repet încă o dată, dacă reușim să ne punem de, acu- de acord în ceea ce privește extinderea perioadei de, de de, de, de, punere în aplicare, numărul de derogări și așa mai departe. Deci dacă ajungem la un acord pe acest subiect, e clar că vom avea o colaborare constructivă. Relatrice per Doamna Evi, mulțumesc doamnei raportor pentru munca dumneiei. Deși în propunerea comisiei lipsesc anumiți parametri, mai ales în ce privește nivelul de CO2 și altor substanțe poluante, credem că există suficient timp pentru sectorul industrial să se conformeze cu noile praguri. Însă, anumite propuneri ale uh, doamnei raportor ne pot convinge și pe noi, precum stabilirea unor noi categorii în anexa 2 și 3. Există și amendamente ce privește raționalizarea anumitor costuri administrative, precum cele uh, cu privire la schimbul de informații între statele membre. De asemenea, putem să fim de acord cu ideea de a înlocui certificatul de conformitate cu uh, un, uh, niște coduri digitale disponibile online. O să prezentăm și noi niște amendamente. Suntem mulțumiți să colaborăm, deși sunt de acord cu cele spuse de colegul Eichhout apropo de această influență pe care o simțim, pentru că a fost uh, citată de mai multe ori uh, dorința de a armoniza standardele de aici cu cele din uh, Statele Unite. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Grostet. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea mai întâi să o felicit pe colega noastră, doamna Gardini, și să împărtășesc sprijinul nostru față de raportul său. Aș vrea să insist asupra anumitor puncte, printre care puncte care se referă la sectorul feroviar. Probabil pentru că în momentul de față în Franța avem o adevărată dezbatere în ceea ce privește evoluția căilor ferate. Și poate că aici a fost atrasă mai mult privirea mea. Ehm, e adevărat că 80% din traficul feroviar astăzi este electrificat, dar că cele 20% ce au mai rămas, e vorba de anumite locomotive care circulă fie din lipsa unor infrastructuri, fie pentru că nu încă nu au fost înlocuite, circulă cu motoare diesel. Noi știm foarte bine că motorina trebuie să fie înlocuită cât mai repede cu putință, din motive de calitate a aerului, evident, din motive de sănătate. Dar amintesc faptul că în momentul în care vrem să încurajăm dezvoltarea căilor ferate, a fretului feroviar, care într-o țară precum a mea, uh, în continuare se confruntă cu dificultăți comparativ cu transportul de marfă pe carosabil, aș vrea să atrag atenția colegilor mei asupra unui fapt. Bun, suntem de acord, vrem să înregistrăm progres, dar nu trebuie de asemenea nici să ne plasăm într-o situație în care avem dezavantaj competitiv, concurențial. Așa că sunt îngrijorată în ceea ce privește articolele 3, 31.3 și 2.3, care, punct 4, care ne-ar obliga să înlocuim aceste motoare diesel de motorină foarte repede, mult prea repede. Uh, ceea ce ar putea pune probleme pentru companiile feroviare, pentru sectorul industrial, pentru că aceste companii feroviare au făcut și ele niște investiții, investiții pe o anumită perioadă de timp și au nevoie de timp pentru a putea să se adapteze noilor cerințe. Așa că ar fi bine să dăm dovadă aici de un pic mai multă flexibilitate în ceea ce vrește înlocuirea acestor motoare diesel. De aceea, Aș vrea să susțin uh, propunerea făcută la 16 și 17 de către doamna Gardini. Acum, articolul 57 din propunerea Comisiei prevede de asemenea niște perioade de tranziție, unii colegi s-au referit de asta, perioade de tranziție de 12 sau 18 luni pentru a înlocui acele motoare care se află în momentul de față pe piață. Eu sunt de părere că perioada aceasta nu e neapărat și foarte realistă, pentru că dacă vă uitați la timpul necesar pentru a putea organiza apelurile de ofertă, licitațiile publice pentru piețele publice, care au niște cerințe foarte stricte. O astfel de perioadă nu poate fi respectată, așa că ar trebui să prevedem 18 până la 24 de luni ca să fim siguri că, într-adevăr, aceste licitații se derulează corect. Și să mă bucur de faptul că doamna raportor a făcut niște propuneri foarte pragmatice în acest domeniu. Iată ceea ce doream să spun în ceea ce privește raportul doamnei Gardini. Evident vom depune câteva amendamente, însă în principiu suntem de acord cu dânsa și a făcut o muncă extraordinară. Mulțumesc foarte mult! Și acum domnul, doamna Șer Perici. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să o felicit pe colega mea, doamna Gardini, pentru că uh, în uh, ce privește tractoarele care sunt folosite în uh, țările de jos, de asemenea mă bucur că sunt menționate în acest raport. Iar în ce privește căile navigabile, căile ferate și șoselele, eu cred că sunt importante și căile uh, navigabile. Poate că uh, trebuie să aplicăm standardele americane, dar uh, așa se propune. Dacă da, uh, atunci nu voi înainta uh, un amendament. Pentru, dacă nu, uh, eu uh, voi înainta un amendament pentru că producătorii uh, de asemenea motoare pentru embarcațiunile pe căile navigabile m-au abordat și spun că este imposibil să respecte standardele în perioada indicată. Președintele, mulțumesc și cred că putem să dăm cu, cuvântul Comisiei domnului Escobar Guerrero uh, pentru a ne uh, comunica punctul de vedere al Comisiei vis-a-vis -vis de propunerea făcută de doamna Gardini. Merci. Euh, mulțumesc. Dorim să mulțumim raportoarei pentru activitatea constructivă timpul elaborării acestui proiect și rezultatele sunt vizibile. Deci, propunerea actuală, care este discutată la nivelul Parlamentului și statelor membre, prezintă o convergență de vederi eh, cu punctul de vedere al Comisiei pentru a obține un regulament eh, care să ne permită să atingem obiectivele ambițioase vis-a-vis -vis de mediul înconjurător și în același timp eh, legate de piața internă. Deci există o susținere pentru un sistem de schimb de informații care va trebui să fie modernizat și considerăm că este o propunere binevenită. După aceea există și o serie întreagă de elemente în care dorim să avem o abordare deschisă. În ce privește dispozițiile privind navigația fluvială, de pildă, definiția ă, privind motoarele de înlocuire, de asemenea motoarele pentru căile ferate, menționate și de doamna Grosset, și după aceea um, clauzele de revizuire. Există um, și propuneri privind exceptarea sau extinderea perioadei de tranziție, dar um, analiza noastră este că aceste propuneri ar fi contraproductive pentru producători și pentru utilizatori. Un alt element putem înțelege că există eurodeputați care se întreb, întreabă de ce nu există dispoziții privind domeniul electrofitting. Dar eh, eu cred că s-ar putea să reanalizăm ceea ce a propus comisia dumneavoastră eh, atunci când a discutat eh, emisiile pentru camioane de pildă Trebuie să vedem ce s-ar putea face um, rapid um, în domeniul electrofitting. Uh, și domnul Grote a făcut o propunere. Trebuie să vedem dacă putem uh, aplica criterii comune um, astfel încât să existe până la urmă și o ajustare pe plan național. Deci, Aici deja a existat un uh, text care a fost redactat și care într-un fel se potrivește și cu acest document. Iar în ce privește modelul american, ar fi exagerat să spunem că modelul pe care ni-l dorim este cel legat de normele americane. Pentru că în ce privește particulele de pildă, nu ar fi neapărat un model util pentru că nu există o reglementare uh, mulțumitoare din punctul nostru de vedere în uh, sistemul american privind particulele fine. Deci, trebuie să vedem ce este funcțional în practică, anumite norme americane ar putea fi considerate ca fiind valabile. Un alt element, un studiu de impact dovedește acest lucru. Înainte de discuțiile TTIP, trebuie să vedem care sunt normele adecvate. Din câte știu eu, nu se poartă discuții uh, în clipa de față în negocierile TTIP vis-a-vis -vis de acest sector. Deci trebuie să vedem care este nivelul de emisii care um, corespunde uh, cerințelor de păstrare a sănătății cetățenilor europeni. Vă mulțumesc. Președintele, îi voi da cuvântul acum doamnei Gardini pentru concluzii. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul inclusiv raportorilor din umbră, cu care am început deja o muncă destul de constructivă și pragmatică, cred eu. Cred că cam toată lumea dorește să atingă aceleași obiective pe care le a amintit și Comisia Europeană, și anume să avem un regulament care protejează și mediul și sănătatea, dar care protejează și piața internă. Pentru mine aceasta este prioritatea absolută. De asemenea, cred că trebuie să fim în măsură să găsim acel punct unde protejăm uh, la maxim și mediul și sănătatea. Dar să nu uităm nici faptul că aici uh, reglementăm un sector destul de complex și care a poluat deja suficient până în prezent, deci poate că ar fi util să nu uităm că sunt sectoare care încă trebuie să-și înceapă munca de reducere a emisiilor poluante. Pentru că noi aici avem reduceri care în anumite cazuri ajung până la 90-95%. Deci să nu uităm că vorbim despre cifre marginale. Și tocmai pentru că sunt marginale, trebuie să găsim acel punct uh, uh, până la care putem să mergem, astfel încât să nu avem mai degrabă un efect negativ pentru mediu. În ce privește sectorul feroviar, eu vin într o țară unde 80% din uh, trenuri sunt uh, electrice, 20% dintre uh, locomotive mai sunt de tip diesel și sunt cele care circulă în acele zone unde este greu să faci uh, electrificare. Dar dacă le uh, um, scoți de pe căile ferate, atunci uh, um, înseamnă ori să nu mai ai transport deloc, ori să ne locuiești cu transportul rutier, care oricum ar polua mult mai mult decât uh, locomotivele diesel. Toate punctele Uh, sugerate vor fi avute în vedere și le vom aprofunda. Colegul de la Social uh, Socialiști Democrat îmi spune că ar prefera un calendar de șapte ani în loc de zece. Oricum o să mai discutăm, căci dacă perioada de șapte ani uh, într-un poate să fie acceptată, de ce nu? Dar să ne dăm suficient timp ca să ne gândim și să evaluăm toate sugestiile, toate propunerile făcute astăzi, pentru că uh, facem legislație pentru lumea reală. Eu sunt deschisă pentru a găsi uh, soluțiile care se impun și un echilibru în acest regulament. Vreau să vă amintesc că vorbim despre sectoare foarte uh, caracteristice. Sunt mașini cu cicluri de viață foarte lungi, dar este și un sector cu mașini foarte diferite și cu durate de uh, funcționare, de asemenea, foarte diferite. De aceea, în următoarele săptămâni trebuie să vedem lucrurile de la caz la caz ca să găsim cel mai bun echilibru și să nu uităm că vorbim și despre fabricanți nu știu dacă am interpretat foarte bine ce a spus colegul de la uh, conservator și reformiști, dar el îmi spune că lipsește uh, reglementarea pentru durata de viață a mașinilor. Nu, eu cred că atunci când uh, legiferăm ce fac uh, uh, fabricanții, să nu stabilim niște limite prea stringente căci altfel s-ar putea să prelungim viața unui parc uh, existent de mașini, a unui ansamblu de mașini care sunt foarte poluante și acesta ar fi un efect pe care nu ne-l dorim. Nu pot să răspund acum tuturor. Mulțumesc, am notat toate sugestiile. Cred că E bine să continuăm în următoarele zile, în următoarele săptămâni, să discutăm. Și vă mulțumesc și vă urez mult succes tuturor. Mulțumesc! Vă reamintesc că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 4 iunie, votul la ENVI pe 15 iulie, și votul în plenară va avea loc ulterior. Acum facem o scurtă pauză și după aceea încep voturile. Dear colleagues, we can uh, start to vote. Dragi colegi, putem să începem votul. Mai întâi punctul 6. Obiecte depuse în temeiul articolul 106 din regulamentul de procedură ștergerea de pe lista Uniunii anumitor substanțe aromatizante. aromatizante. Este un vot unic, să deschizi votul.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 a Parlamentului în ce privește rezerva de stabilitate, un vot pentru a confirma acordul, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Avete votato tutti? Il... A votat toată lumea? S-a închis votul și se adoptă. Votiamo adesso il... Trecem la următorul punct, votul asupra raportului colegului est, colegei Esther Heranz Garcia, nivelurile maxime permise de contaminare radioactivă a alimentelor și a furajelor după un accident nuclear sau orice altă urgență radiologică. Începem cu Compromisul 1. Votăm compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm acum amendamentul 66 al colegului Rivasi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Votăm amendamentul 113. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 110. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 111. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 112. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 115. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 71. Cine este pentru? Împotrivă. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 72. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Avete votato tutti? Il voto. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 73. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Avete votato tutti? Il voto è... A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 74. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 75. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul doamnei Rivase, 79. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Avete votato tutti? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele 18 și 81 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Votăm acum amendamentul 82, prima parte, cu ca o adăugire la compromisul 3, mai ales cuvintele particularly și terminuse cu society. Cine este pentru? Împotrivă? abține, Se adoptă. Votăm compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm amendamentul 88. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Votăm amendamentul 87. Cine este pentru? Împotrivă. Abținerea se respinge. Votăm amendamentul 89. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 90. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 91. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 92. Nu. 93. Președintele se corectează. 92, totuși. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Avem o problemă cu socialiștii. Toată lumea nu ridică mâna. Amendamentul 93. Cine este pentru? Împotrivă. Abține se adoptă. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 96. Acum cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. S-a votul. Se adoptă. Amendamentul 99. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm, vă rog. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 102. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 103. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 104. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificăm, spune președintele. S-a închis votul și se adoptă. Îmi cer scuză. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trecem la considerente. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 30. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 31 și 32 sunt identice pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6. Cine este pentru? Împotrivă.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 Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 44. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 43. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 47. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 45. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 48. Pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 50. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 51. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 52. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 53. Pentru împotrivă, Abține se respinge. 54. Pentru, împotrivă, Abține se respinge. 55. Pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 56. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 57. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 58. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 60. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 61. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 62. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 63. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 11 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 12 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 64. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 65. Cu un amendament oral de la PP Sunt obiecții la amendamentul oral? Astfel putem să votăm? Nu sunt obiecții. Așadar, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Votăm acum cu vot electronic. Propunerea finală astfel amendată. S-a deschis votul. Avete votato tutti, il voto è chiuso. S-a închis votul și se adoptă. Acum Trebuie să votăm rezoluția legislativă astfel amendată. S-a deschis votul. Avete votato tutti? Il voto... S-a închis votul și se adoptă. finished our votes. S-a încheiat sesiunea de voturi și rog pe colegii care doresc să părăsească sala să o facă în liniște. Putem să trecem la următorul punct. Utilizarea eficientă a resurselor, tranziția spre o economie circulară este punctul 9 de pe ordinea de zi și dau imediat cuvântul doamnei raportor, doamna Pietikainen, ca să ne spună uh, câteva cuvinte despre amendamente. Thank you, Mr. Chair. Uh, <clears throat> uh, I would like... Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc tuturor membrilor care au înaintat amendamente. După cum știți, există o listă întreagă de amendamente. Avem 400 de amendamente per total. Dar, dacă e să le parcurgem pe rând, e clar că acestea acoperă un număr limitat de subiecte. Pentru a începe, aș dori să spun că există puncte de vedere diferite în ceea ce privește felul în care definim uh, resursele și abundența sau uh, lipsa acestora. Există anumite definiții, unii ar prefera niște, să le utilizăm, alții ar vrea să avem niște definiții mai stricte decât cele care sunt folosite în acest proiect de raport. Apoi, a doua categorie de amendamente, și asta apare în diferite părți ale raportului, se referă la următoarea întrebare. Dacă e, trebuie să legiferăm, să avem anumite acțiuni, sau dacă e nevoie de uh, ceva lăsat la latitudinea statelor membre pe o bază voluntară. Eu personal sunt convinsă că o abordare pe bază voluntară nu funcționează foarte bine. Pentru că, pe de-o parte, asta pune niște provocări oamenilor și, în al doilea rând, duce la anumite diferențieri, inegalități. Apoi, există niște amendamente foarte bune care se referă la învățământ, educație, formare și investițiile necesare în domeniu. Și mai există și o dezbatere cu puncte de vedere diferite referitor la indicatori. Dacă aceștia trebuie să fie obligatorii sau nu, constrângători sau nu. Și felul în care acest raport ar putea să aibă nevoie și de subindicatori. Ideea este să avem eventual niște indicatori mai generali în loc să avem indicatori mult prea specifici, mult prea țintiți uh, indicați, uh, definiți în mod separat. Și apoi, evident, mai avem și o discuție în ceea ce privește țintele, dacă acestea trebuie să fie obligatorii sau nu. Și referitor la indicatori, ar fi logică dacă ai niște indicatori, aceștia trebuie să fie aceeași pentru toată lumea și să te pui de acord uh, asupra unor criterii și asupra metodei de lucru. Cum anume vei reuși să aplici acești indicatori pentru a obține țintele respective? Și mai avem și niște amendamente care se referă la materiile prime, acelea care sunt rare, care sunt critice și care unii își doresc să le menționăm și să vedem până unde intrăm în detalii, cum anume definim o utilizare durabilă a acestora. Dar, am în vedere că nu putem face un raport prea lung, am încercat să obținem în text un punct de vedere mai general care să se concentreze mai degrabă pe industrie ca și principiu. Și sincer nu am nimic împotriva acestui fapt. Și apoi mai sunt și alte amendamente, destul de multe, care se referă la substanțele periculoase, la substanțe chimice periculoase, toxice. Și aici amendamentele merg cam în toate direcțiile. Și, după cum vă puteți aștepta, multe din amendamente se referă la ținta zero și la directiva de deșeuri. Și ultimul punct la care doream să mă refer e vorba de directiva ecoproiectare. Evident, nu trebuie să tragem concluzii eronate, însă observ că există foarte multe amendamente care pot fi contopite fără niciun fel de problemă deci acolo unde uh, punctele de vedere sunt asemănătoare, dar mai sunt și altele unde punctele de vedere sunt divergente. Așa că voi încerca să aliniez acolo unde e posibil, într-un mod constructiv, în așa fel încât să ajungem la niște compromisuri de, amendamente de compromis decente. Ideea fiind, miercurea viitoare să avem niște discuții împreună cu raportorii din umbră și să trecem în revistă aceste amendamente de compromis din raport. Așa că sunt gata să rămân la dispoziția dumneavoastră pentru sugestii, eventual dacă aveți întrebări, sunt gata să răspund. Uh, uh, iată, cam atât deocamdată. Thank you very much for your presentation. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare, spune domnul președinte, și începem cu raportorii din umbră. Mai întâi, domnul ce ar trebui să ia cuvântul, dar este înlocuit de domnul Sofoli. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu îl înlocuiesc pe domnul Farluci și aș vrea să mă refer doar la amendamente și la amendamentele de compromis. Câteva observații mai generale și apoi câteva observații referitor la deșeuri și la eficiența energetică. Comisia Europeană a confirmat prin domnul Șefcovici că va fi vorba de o propunere ce va fi înaintată în ceea ce privește acele uh, sectoare care consumă foarte multă energie. Deci noi am dorit ca în această propunere să facem trimitere la aceste sectoare, construcții, etc. Apoi, în ceea ce privește produsele care sunt reciclate, reutilizate, de asemenea, aici avem câteva trimiteri în text. E bine acest lucru. Apoi, deșeurile maritime. Nu uitați că decizia au fost luate în acest sens la Rio plus 20, așa că și aceste deșeuri trebuie să fie luate în considerare. Apoi, o reducere a acestora de 50% până în 2025 ceea ce înseamnă că trebuie să interzicem orice deversare pe mare a produselor care conțin plastic, pentru a evita poluarea care este astfel cauzată de către nave. Apoi, câteva observații cu caracter general. Noi suntem de părere că ar trebui să fim foarte atenți la utilizarea resurselor naturale, spre exemplu lemnul, biomasa. Trebuie să fixăm aici o ierarhie în utilizarea acestor resurse și materii prime, încercând să privilegiem pe acelea care aduc o adevărată valoare adăugată. Și suntem pentru utilizarea unor indicatori obligatorii pentru a putea măsura consumul de resurse și pentru a ști în mod clar și explicit care este amprenta de carbon al a consumului unor astfel de materii prime. Trebuie să ținem seama de durabilitate, respectarea mediului, dar și de durabilitatea din punct de vedere tehnologic, dar și din punct de vedere social și trebuie să ținem seama și de situația din țările terțe, uitându-ne la convențiile internaționale în domeniu, pentru a ne asigura că aceste condiții sunt echivalente și identice pentru toată lumea în momentul în care se utilizează aceste indicatoare, pentru a ști care este eficiența noastră în utilizarea resurselor. Acum, în ceea ce privește deșeurile, noi am făcut mai multe propuneri pe care voi încerca să le sintetizez. interdicția unor astfel de deșeuri pentru 2020 tot pentru această dată limită, Comisia va trebui să o introducă o colectare diferențiată a deșeurilor cu uh, acele deșeuri care sunt biodegradabile și uh, deșeuri, spre exemplu, care provin de asemenea din de, sectorul textilelor sau din sectorul construcțiilor care să fie reciclate. Și va exista de asemenea și o propunere legislativă până la sfârșitul anului, în așa fel încât să avem un obiectiv european de reducere cu 60% până în 2030 pentru a putea putea recicla deșeurile care provin din mediul urban. Ar trebui să avem și o metodă de calcul comună la nivel european în acest sens. Iar pentru a mă referi la anumite gropi de gunoi, e clar că anumite deșeuri nu au unde să ajungă în altă parte decât la gropile de gunoi. Dar ar trebui ca până în 2030 aceste deșeuri să nu mai reprezinte decât 5% din producția totală de deșeuri. Și acum câteva observații în ceea ce privește eficiența. Noi suntem de părere că ar trebui să avem un cadru de uh, obiectiv și o foaie de parcurs fixată de către Comisia Europeană pentru a ști exact la ce anume să ne așteptăm în materie de, construcție dura, de construcții durabile în Uniunea Europeană și pentru asta e nevoie de indicatori și norme și metode pentru a putea planifica urbanistic vorbind uh, teritoriul. De aceea este uh, absolut necesar să avem o abordare care să țină seama de criteriul de durabilitate, de mediu, economic și, uh, economică și socială. Acum, în ceea ce privește resursele utilizate în domeniul construcțiilor, trebuie să favorizăm reciclarea prin, prin uh, intermediul unei interdicții de a arunca la gropile de gunoi anumite deșeuri provenite din construcții, interdicție care să intre în vigoare în 2030 și în același timp avem nevoie și o strategie coordonată în Uniunea Europeană pentru a putea restructura, renova clădirile existente. De aceea este necesar să adaptăm rolul statelor membre care să poată să ia măsuri fiscale și administrative în așa fel încât să poată promova o reorganizare și o renovare a patrimoniului imobiliar existent și câteva observații la care, de fapt, doamna raportor s-a și referit deja. E vorba de o trimitere la faptul că uh, trebuie să existe și menționarea risipei alimentare aici. Trebuie să luptăm împotriva acestui fenomen a risipei alimentare. Trebuie ca această propunere să fie publicată cu niște obiective obligatorii pentru a avea o reducere de cel puțin 30% până în 2025 a risipei alimentare. Noi suntem de părere că această strategie, această economie circulară nu va putea funcționa decât dacă avem o anumite obligații, obligații formale și de conținut. Dacă orașele, colectivitățile, regiunile sunt implicate împreună cu societatea civilă, de aceea este absolut esențial să investim în formarea profesională tocmai pentru a putea dispune de competențe, arhitecți, ingineri și așa mai departe, care să fie în măsură să-și aducă contribuția în mod util la această propunere. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Mecher. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Au fost eh, foarte multe amendamente, ceea ce demonstrează că acest dosar este foarte important să ne gândim la numărul de colocti care au avut loc, de întâlniri, la micul dejun, la uh, documentele care au fost uh, ă, schimbate. Toată discuția privind economia circulară este foarte importantă în Parlament și în afara Parlamentului. Deci eh, sperăm că va fi vorba despre un aviz strategic, despre un document care urmează să fie adoptat în plenară înainte de vacanța de vară. Esențial este să ne eh, concentrăm pe esențial. Este un proiect ambițios, dar trebuie să fie și realist și clar. Trebuie să unificăm lucrurile, să combinăm multe aspecte, dar mesajul trebuie să fie foarte clar. Deci va fi o sarcină dificilă a raportoarei. În ce poziția mea, aș vrea să menționez câteva aspecte. Trecerea la o economie circulară este esențială pentru ca economia să poată să continue să funcționeze și să fie durabilă Europa este dependentă de resurse importate, iar resursele noastre um, se epuizează vertiginos. Deci, reciclarea nu este doar prietenoasă față de mediu, ci este și o necesitate economică. În al doilea rând, cadrul legislativ trebuie să um, ofere uh, perspectivă pe termen lung, să încurajeze noi modele de business, să stimuleze o piață uh, atractivă pentru uh, reciclarea resurselor. După aceea, eficiența resurselor. Când vorbim despre această chestiune, realizăm cât de complex este domeniul, pentru că există multe elemente relevante, dar trebuie să avem în minte un obiectiv principal, și anume să obținem date clare și comparabile. Dar ele trebuie să fie după aceea și valorificabile nu uh, trebuie, pe de altă parte, să uh, sporească povara uh, administrativă. Pentru că noi ne dorim o creștere a utilizării eficiente a resurselor până în 2030. Este nevoie de un management durabil al resurselor, de o politică sensibilă în acest domeniu. Deci, există în clipa de sansă un uh, potențial în extinderea um, ecodesignului, uh, a politicii um, care să protejeze mediul. Deci, am avut o conferință de presă și cu raportorii din umbră privind Pachetul legislativ referitor la uh, administrarea deșeurilor este nevoie de o armonizare a colectării deșeurilor și trebuie să fie stabilite și standarde minimale pentru uh, producători. Aștept cu interes colaborarea în grupul de lucru cu raportorii din umbră. Președintele, domnul Gerbrandi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și îți mulțumesc, Papiti Kainan, și pentru un proiect de raport excelent. Așa este, noi în Parlament uh, acordăm un accent deosebit economiei circulare și Trebuie să vedem care sunt domeniile în care creșterea economică și mediul, protecția mediului înconjurător uh, pot să uh, funcționeze în tandem, iar acest lucru este posibil printr-o economie circulară. Sigur că avem și un pachet de măsuri legislative privind administrarea deșeurilor și utilizarea resurselor, dar uh, există și o importanță economică a acestui dosar care vine de la Direcția Generală Mediu. În comunicarea Comisiei se spune că uh, afacerile europene pot economisi peste 600 de miliarde de euro anual dacă promovează economia circulară iar economia europeană ar putea să crească cu 3,9% din uh, PIB. Deci uh, asta înseamnă o creștere economică, dar majoritatea cetățenilor consideră că acest dosar este unul care ține de mediu. Da, așa este. Dar va aduce și mari profituri economice. Și uh, ne gândim uh, că a fost gravă decizia uh, Comisiei Juncker de a retrage pachetul de măsuri legislative privind administrarea deșeurilor. Deci, noi producem în Europa doar un mic procentaj din resursele pe care le folosim, de fapt. Și una din marile probleme nu este legată de costul ridicat pentru resurse. Asta este o provocare. Dar uh, marea problemă este uh, fluctuația uriașă a prețurilor pentru resurse, fie că este vorba despre resurse biologice, de alt tip de resurse, fluctuația prețurilor este enormă. Și cred că acesta este un coșmar pentru orice uh, industrie producătoare. Iar noi am putea să echilibrăm puțin lucrurile stimulând economia circulară, deci atât din perspectivă economică cât și din perspectivă de mediu, avantajele ar fi uriașe. Câteva observații în legătură cu uh, propunerea de raport făcută de SIRPA. În grupul meu politic uh, ne dorim să folosim mai intens uh, instrumentele economice, trebuie să creăm o piață pentru materiale care să circule și poate că ar trebui taxăm neapărat munca, să taxăm mai mult utilizarea resurselor. Din acest punct de vedere s-ar putea produce o deplasare în sistemul de impozitare și în raportul meu de acum câțiva ani privind eficiența resurselor am propus să creăm un fel de Schengen de piața internă pentru deșeuri pentru a administra mai bine deșeurile și în felul acesta am putea să facilităm fluxul deșeurilor dintr-o țară într-alta. Domnule președinte, nu uh, voi repeta elementele foarte pozitive din acest raport uh, ecodesignul, dar uh, cred că ar trebui să ne concentrăm mai mult pe eficiența resurselor în procedurile noastre semestriale, pentru că poate că domeniul a fost pierdut din vedere la nivelul comisiei. Noi suntem foarte buni când ne concentrăm pe anumite linii bugetare și încercăm să stimulăm anumite proiecte, inclusiv pe uh, planul de investiții Juncker privind eficiența resurselor. Dar trebuie să ne concentrăm pe toate liniile bugetare și pe alte investiții viitoare în cadrul investițiilor strategice, ca ele să nu se îndrepte într-o direcție opusă ideii de economie circulară. Deci, mulțumesc încă o dată raportoare și uh, sper că vom continua buna cooperare cu ea și cu raportorii din umbră. Mulțumesc, doamna Conecina. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu raportoarei pentru că nu a avut deloc o sarcină ușoară obiectivele diverselor state membre și ale Comisiei uh, sunt uh, ușor divergente și este cu atât mai greu să găsești soluții de compromis. La început aș vrea să spun că este necesar să ne stabilim obiective realiste. Obiective care să se bazeze pe analize științifice și care să fie fezabile, realizabile. Din punctul meu de vedere, 70% ă, pentru reciclare este un obiectiv mult prea ambițios, o ștachetă ridicată mult prea sus și ar trebui să fie rediscutată. Eu cred că la nivelul Comisiei în alte domenii ar trebui să existe uh, ambiții atât de mari. Eu m-aș bucura dacă acest proiect de raport uh, Uh, s-ar ocupa și de deșeurile industriei și uh, comerțului. Sigur că uh, este important să stimulăm o industrie durabilă, dar trebuie să ne gândim cum formulăm obiectivele concrete pentru că ele nu trebuie să fie gândite astfel încât să rămână doar pe hârtie, ci trebuie să fie realizabile, trebuie să fie realiste. Eu uh, sunt favorabilă ideii de separării deșeurilor biologice, pentru că, de fapt, uh, trebuie să existe și o valorificare energetică a deșeurilor, chiar dacă poate nu toți colegii susțin această idee. Dar ideea economiei, stimulării economiei circulare, sigur, este esențială. Să nu uităm însă că aceste idei nu vor putea fi transpuse în practică 100%. Stadiul actual de dezvoltare economică a statelor membre, datele științifice de care dispunem demonstrează că o economie circulară nu poate fi transpusă în practică 100%. Deci eh, eu fac un apel la dumneavoastră să eh, fim realiști și eh, să dezvoltăm concepte, inclusiv prin valorificarea energetică a deșeurilor, astfel încât să fie înlocuită utilizarea primară a resurselor în sectorul energetic. Eu sunt în același timp de părere că deșeurile nu ar să fie uh, arse, pentru că uh, ceea ce uh, s-a realizat uh, prin eforturi îndelungate în anumite state membre din acest domeniu nu trebuie să fie uh, o fata morgana. Trebuie să definim de asemenea foarte clar ideea de deșeu, trebuie să existe o uh, separare, o sortare a deșeurilor biologice, fie că ele sunt de uh, sorginte animal sau uh, din plante. Deci, din acest punct de vedere, am înaintat uh, amendamente care se referă la aceste probleme și uh, mă refer și la construcții, eh, la renovarea unor clădiri și la eh, ruinele unor clădiri pentru că și eh, pentru perioada 2020-2030 trebuie să avem în vedere ce se întâmplă cu clădiri, deșeurile clădirilor demolate. Nu în ultimul rând, vreau să vă amintesc că noi mm, ne împiedicăm câteodată de definiții și concepte neclare. Este uh, o greșeală a noastră, tocmai de aceea eu propun să avem definiții foarte clare pentru tipurile de deșeuri care trebuie să fie înțelese și ca posibile resurse secundare. Comisia ar trebui să se concentreze pe aceste definiții. Ar trebui să stabilim și când un deșeu se transformă în altceva și nu mai poate fi considerat deșeu, pentru că altfel s-ar putea, când operăm cu aceste concepte, să întâmpinăm dificultăți. Și în felul acesta um, s-ar putea să nu ne putem atinge obiectivele pe care ni le-am stabilit. Mulțumesc, domnul Eichhardt. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, ă, doresc să ă, îl scuz pe domnul Turmes, care nu poate să participe la ședința de astăzi. Deci voi vorbi în locul lui, dar ă, mă bucur că pot să o fac, să nu-i spuneți însă acest lucru. Deci, mulțumesc Sirpei Petikainen pentru activitatea excepțională pe care a desfășurat-o și uh, Știm că uh, spațiul de care dispunem într-un asemenea raport nu este foarte amplu și acum există atât de multe amendamente care trebuie să reflecte poziția uh, Parlamentului față de propunerea Comisiei. Dar vreau să vă spun că eu doresc să mulțumesc și Comisiei pentru faptul că a acordat atât de multă atenție acest domeniu, pentru că în toamna anului trecut Eh, s-a lansat zvonul că s-ar putea să existe intenția la nivelul Comisiei de a retrage această propunere legislativă. Da, eh, mulți jurnaliști mi-au spus că nu înțeleg ce vrem noi să spunem printr-o economie circulară. Noi am vorbit foarte mult în Parlamentul European despre economia circulară, dar în exterior puțină lume știe acest lucru și înțelege eh, ce ne propunem pentru că s-a scris foarte puțin despre asta, dar acum, iată, datorită poziției Comisiei și marile publicații vorbesc despre economia circulară. Deci asta în urma amenințării sau zvonului că ar putea fi retras propunerea legislativă. Deci noi putem spune acum uh, ce așteptăm noi din partea unei propuneri care să fie mai ambițioase în acest domeniu. În ce privește conținutul, trebuie să analizăm uh, reglementările din domeniu, nu doar în ce privește legislația privind deșeurile, dar uh, aici Sigur că ă, o reglementare este esențială, Trebuie însă să ne concentrăm și pe prevenire, pe ă, reducerea utilizării resurselor, pe revalorificarea resurselor, revalorificarea deșeurilor. Deci, este clar că este nevoie de acest lucru. Iar în ce privește spusele doamnei Conecina privind incinerarea, noi nu ne dorim uh, incinerarea uh, deșeurilor reciclabile în niciun caz, uh, pentru că altfel uh, toate deșeurile vor fi arse și iată ce se întâmplă uh, în anumite uh, țări. Uh, ele eh, poate că au mai puține gropi de gunoi, dar au multe incineratoare eh, ale deșeurilor. Deci, eh, s-a modificat din acest punct de vedere modul de administrare a deșeurilor. Nu știu însă dacă nu ar fi o greșeală să incinerăm deșeurile revalorificabile. Iar în, în ce privește substituirea ă, substanțelor periculoase, Aici au existat opinii diferite, dar cred că este foarte important să ne asigurăm că dacă dorim să revalorificăm anumite resurse, trebuie să fie clar că acele deșeuri nu conțin substanțe periculoase. Deci, ă, eu cred că din acest punct de vedere nu trebuie să ne diminuăm standardele pe care le-am impus prin legislația RICI. Deci, economia uh, circulară uh, insistă asupra uh, importanței ca să nu existe substanțe periculoase în resurse de la bun început, astfel încât ele să poată fi reciclate. Iar uh, o observație față de spusele colegului meu Gerbrandi în legătură cu ideea lui de tip Schengen, admit uh, insistența pentru că într-adevăr și în proiectul de uh, raport el a inclus această idee, dar din fericire noi am reușit să eliminăm aceste prevederi. Acum încearcă din nou să introducă această idee. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Peticini. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Subscriu la toate cele spuse de domnul Eichhout, mai ales atunci când se referă la ce a spus colega Conecina. Și noi suntem de acord cu faptul că trebuie să renunțăm complet la uh, incinerare. Nu poate să există o fază intermediară unde să mai există stimulente pentru incinerare. Pentru că știm foarte bine ce se întâmplă cu acele deșeuri care până la urmă sunt uh, incinerate. Noi încă de la bun început am fost de acord cu faptul că trebuie să reducem partea de venituri în economia circulară. Toți combustibilii fosili trebuie să fie eliminați dacă vrem să avem o adevărată economie circulară. Și dacă vrem ca economia noastră să fie una sustenibilă și circulară, trebuie să eliminăm toate subvențiile pentru acele uh, resurse care sunt dăunătoare pentru mediul înconjurător și mai ales pentru combustibilii fosili. Dacă tot este să avem o strategie pentru combaterea schimbării climatice și reducerea emisiilor poluante, atunci nu mai trebuie să subvenționăm combustibilii fosili. Mie nu place să dau exemple din Italia, dar n-am încotro. Noi, în Italia, am factura pentru uh, consumul de energie, uh, plătim și o subvenție pentru sutele regenerabile, care este de 6 uh, miliarde pe an, dar din acest acești bani, doar 10% sunt plătiți pentru Uh, energia eoliană, solară și așa mai departe. În rest, 20% sunt folosiți pentru a stimula uh, incinerarea, ca și cum ar fi o sursă de energie regenerabilă. Și 70% sunt folosiți pentru uh, extragerea petrolului, încă o dată, ca și cum ar fi o sursă regenerabilă. Deci, haideți să punem capăt acestei ipocrizii și după aceea să vorbim despre economia circulară. Noi credem că propunerea doamnei raportor se îndreaptă în direcția cea bună pentru că stimulează reciclarea și facilitează stimulentele fiscale pentru acele industrii care fac eforturi pentru reciclare și premiază pe cei care uh, produc cu mai puține resurse și cu mai multe materiale reciclate. Noi ne-am dorit să existe un certificat de origine care să garanteze sustenabilitatea tuturor materiilor prime și de asemenea vrem să existe un premium pentru toate uh, uh materialele care sunt refolosite. Nu are sens să mai spunem că acest sector industrial de reciclare, de refolosire a materialelor, reprezintă un mare potențial economic și pentru uh, crearea de locuri de muncă, ceea ce înseamnă mai puțină poluare și mai multe locuri de muncă. Ar trebui însă să avem și o țintă ambițioasă de reciclare. Credem că putem să avem o asemenea țintă, chiar dacă suntem de acord și cu cele spuse de colega Conecina, și anume că trebuie să introducem ținte ambițioase, dar și realiste. Însă propunerea uh, raportoare de 60% o împărtășim și noi și credem că trebuie să interzicem incinerarea uh, deșeurilor municipale până în 2025 și a tuturor deșeurilor, indiferent de ce tip sunt ele, până în 2030. Și ar trebui să existe taxe obligatorii pentru uh, aruncare la groapa de gunoi și pentru incinerare. Suntem de asemenea de acord cu faptul că sectorul construcțiilor are un rol important de jucat și cerem Comisiei să pregătească declarații pentru produsele uh, folosite în industria construcțiilor și cerem și statelor membre să financeze renovarea clădirilor. Și eu cred că trebuie să uh, Mm, favorizăm metode de demolare care să permită uh, recuperarea materialelor de construcție și reciclarea acestora. Suntem disponibili pentru colaborarea cu doamna raportor și cu ceilalți raportori din umbră ca să putem să uh, finalizăm acest raport în cele mai bune condiții. Mulțumesc! Și acum putem să dăm cuvântul celorlalți oratori. Trebuie să încheiem întâlnirea până la 17.30, pentru că știți că avem întâlnirea în comun cu Comisia Agri și trebuie să fim punctuali. De aceea, cer tuturor membrilor să fie succinți. Să nu vorbească mai mult de două minute sau două minute și jumătate. Doamna Grostet. Merci, monsieur le président. Je voudrais d'abord euh, remercier... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc doamnei Pietikainen pentru munca depusă. E adevărat că economia circulară astăzi e un subiect esențial pentru că ne aflăm într-o perioadă de tranziție. Vorbim de tranziție energetică și putem vorbi și despre tranziția economiei noastre, în așa fel încât aceasta să devină un model demn de urmat, în în, să fie o economie circulară. Deci trebuie să accelerăm această tendință și să susținem Comisia Europeană pentru a atinge obiectivele ce au fost fixate în materie de mediu în cel de-al șaptelea program cadru de acțiune pentru mediu și să atingerea obiectivelor referitor la creștere și ocupare în strategia UE 2020. De aceea, în momentul în care vorbim despre deșeuri, reciclare, ar trebui mai întâi să armonizăm metodele uh, pentru a ști exact, statistic vorbind, uh, cum stă situația, în așa fel încât să avem o imagine clară a lucrurilor. Există deșeurile municipale, dar trebuie mai ales să insistăm asupra gestiunii deșeurilor comerciale și industriale nepericuloase, care, de fapt, constituie o sursă semnificativă de materiale prime recuperabile și, de altfel, uh, Uh, acestea sunt comparabile ca cu deșeurile municipale. În momentul în care vorbim despre economie circulară, unii colegi au spus, a, da, nu mai trebuie să mai aruncăm uh, la gropile de gunoi uh, deșeurile, nu mai trebuie să incinerăm. Dar vine totuși un moment în care, atunci când ai un produs care a devenit un deșeu, care va fi reciclat, reutilizat odată, de două, de trei ori, după trei reciclări nu mai e reciclabil, nu mai e reutilizabil și trebuie să găsești o soluție și atunci e clar că incinerarea poate fi în continuare necesară. Dar dacă avem o dificultate, e clar că aceste unități de incinerare nu trebuie să fie supradimensionate așa cum se întâmplă de multe ori în momentul de față în așa fel încât să nu avem o tendință spre incinerare naturală, o tendință naturală spre incinerare, ci incinerarea să fie o metodă de ultim recurs să găsim o altă cale pentru a reutiliza aceste deșeuri. Apoi, când vorbim de competitivitate și creștere, e clar că această economie circulară este ceva esențial și de astfel voi depune în acest sens anumite amendamente dar oricum susțin într-adevăr raportul doamnei Pitikaine. Thank you very much, Mr. Grote. Mulțumesc, și acum domnul Grote. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc și doamnei raportor. Eu sunt de părere că aici discutăm cu toții un subiect important și suntem de acord asupra obiectivelor. Apoi, în ceea ce privește pachetul deșeuri, poate că ne-am fi așteptat la mai mult entuziasm din partea Comisiei. Știm că există un potențial pentru a crea două milioane de locuri de muncă în cazul acestei economii circulare. Deci vedeți că e ceva important, așa că trebuie să facem în așa fel încât toate aceste locuri de muncă să fie și create real, pentru că uh, locuri de muncă durabile încă nu avem destule și nu ne putem permite să nu acționăm. Apoi ar mai fi fost și alte puncte pe care vreau să le menționez, dar voi depune amendamente. Spre exemplu, în ceea ce privește risipa alimentară noi aici și în Comisia Agri trebuie să ne aplecăm asupra acestui subiect și să vedem care vor fi consecințele acestei legislații în domeniul risipei alimentare. Cred că e nevoie de indicatori. Indicatori în așa fel încât să știm exact care sunt consecințele. Apoi trebuie să ne gândim și la modul în care am putea cum anume am putea să uh, punem în comun, să utilizăm în comun anumite resurse. Spre exemplu, utilizarea unei mașini de către mai mulți uh, beneficiari. Să facem în așa fel încât să avansăm, să obținem uh, în mod clar și real această economie circulară. Și dacă reușim să punem la punct aceste noi, noi metode de diminuare a deșeurilor, e clar că vom avea succes. Eu, în circunscripția mea electorală, am astfel de exemple. și sunt de acord că e clar că trebuie să reducem din ce în ce mai mult numărul sau volumul de deșeuri care ajung la gropile de gunoi. Însă nu uitați, că vor exista în continuare anumite deșeuri după diferitele etape de reutilizare, de reciclare, întotdeauna rămâne câte ceva care nu mai poate fi reutilizat, reciclat și pentru acel ceva trebuie găsită o soluție. Însă, în orice caz, vroiam să vă spun că uh, suntem uh, pe calea cea bună pentru a găsi o soluție față de toate aceste probleme. Mulțumesc, până doamnă președinte. Dau cuvântul doamnei de la E. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc colegii noastre pentru acest proiect de raport, care este unul foarte bun. Așteptăm cu nerăbdare propunerile comisiei în domeniu și acest raport ne va permite să ne exprimăm pe un subiect capital pentru viitorul continentului nostru. N-aș vrea să repet ceea ce a fost deja subliniat de colegi, însă aș pune accentul pe anumite elemente. Primul element, subliniat și de colega mea François Grostet, și anume armonizarea, armonizarea metodelor statistice, de culegerea datelor statistice. Deci trebuie să facem în așa fel încât să armonizăm lucrurile tocmai pentru ca să fim eficienți în materie de principii de bază al economiei circulare. Al doilea element ține de logica teritorială. Într-adevăr, principiul acesta de economie circulară trebuie să fie adaptabil în funcție de teritoriu, în funcție de nevoi. Și pe aceeași lungime de undă, mi se pare că trebuie să avem și o aprovizionare, evident, europeană, dar cât mai aproape de nevoile teritoriilor și circunscripțiilor noastre pentru a reduce distanțele. Și aș pune accentul și pe uh, risipa alimentară, care mie mi se pare un element esențial. Și cu toții suntem în mod colectiv responsabili pe acest subiect. Noi am votat uh, un text împotriva risipei alimentare, l-am votat cu unanimitate, însă acum trebuie să definim clar ce înseamnă această risipă alimentară și în domeniu mai sunt multe de făcut. De aceea v-aș ruga să susțineți amendamentul 343. Și în încheiere, domnule președinte, pentru că ne-ați cerut să fim uh, foarte conciși, vreau să subliniez că a venit momentul să menținem obiectivul de utilizare eficientă a resurselor de care dispunem. Așa că nu pot să susțin anumite amendamente 66, 166, care tocmai uh, țintesc spre eliminarea acestui obiectiv de eficiență. Mulțumesc care cuvântul, doamna Bonafe. Grazie, președinte. Mai intanto... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și o să mulțumesc doamnei raportor pentru munca sa, un raport clar și foarte la obiect și am văzut că foarte multe amendamente au fost depuse, ceea ce um, dovedește că acest raport uh, trezește interesul unui mare număr dintre deputați. Pentru că avem nevoie de un nou model uh, de tratare a deșeurilor în Europa, pentru că numai așa vom putea avea o economie circulară. Economie care, bineînțeles că este importantă pentru a proteja mai bine mediul înconjurător, dar și pentru că știm cu toții cam care sunt cifrele, așa cum au spus și domnul Gerbrandi și doamna Grostet. Este o nouă axă de dezvoltare economică și industrială pentru Europa. Dacă ne bazăm pe datele pe care ne le furnizează doamna raportor, uh, că 40% dintre costurile unei întreprinderi sunt uh, reprezentate de materiile prime, atunci evident că ne dorim uh, o folosire a resurselor mai eficientă. Cred că pentru a ajunge mai repede la economia circulară, trebuie să identificăm acele sectoare din economia europeană care încă se lovesc de bariere legislative și de bariere financiare. Trec uh, rapid în revistă um, um, punctele principale din amendamentele pe care le-am prezentat eu. Mai întâi trebuie să avem un ecodesign și asupra consumului trebuie să ne concentrăm, să vedem cum putem să educăm mai bine uh, cetățenii ca să consume într-un mod mai rezonabil și apoi avem toată partea reciclare și reutilizarea materiilor prime. Foarte rapid. Eu cred că punctul central este uh, designul compatibil și durabil. Să vedem câte resurse trebuie folosite în funcție de felul în care uh, fabricăm produsele. Pentru că acum uh, nu ținem cont decât de produsele um, create pentru a avea un consum redus de energie. Încă o dată, foarte rapid, în ce privește reciclarea și recuperarea, cred că trebuie să avem ținte obligatorii, um, diferite de cele aflate acum în vigoare și în niciun caz uh, uh inferioare pragurilor din propunerea inițială a Comisiei și care apoi a fost retrasă. Nu intru acum în detalii în ce privește incinerarea, care și așa a suscitat o întreagă dezbatere. Cred însă că este important să eliminăm recuperarea um, energiei la materialele care nu sunt reciclabile. Și mai cred că e important să nu mai acordăm derogări pentru acele state membre care nu reușesc să aplice uh, legislația la timp, pentru că altfel nu o să avem niciodată economie circulară. Mulțumesc. Acum doamna Șuliar Pirit. Uh, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea mai întâi să-i mulțumesc doamnei Pitikainer pentru acest raport, care este foarte interesant. Și eu, la rândul meu, am prezentat amendamente și m-am ocupat de acest subiect în Parlamentul olandez timp de 12 ani. E adevărat că deșeurile sunt un subiect important și foarte multă lume optează pentru reciclarea acestora. Acum, fiind vorba de legislație, e clar că avem legislație și trebuie să facem în așa fel încât aceasta să fie și aplicată. Trebuie să fie unul din obiectivele noastre. Aplicarea legislației este esențială. Apoi, în țara mea, spre exemplu, se respectă anumite aceste reguli și cred că acestea trebuie să fie respectate peste tot și poate că ar fi bine să ne gândim să facem o distinție între diferitele tipuri de deșeuri și distinția aceasta trebuie să se facă în niște instalații specifice care există și care, spre exemplu, care există în Olanda, în țările de jos, în Germania. Aceste instalații trebuie să fie utilizate din ce în ce mai mult e vorba de investiții strategice. Toată lumea își pune întrebarea ce putem face. Ei bine, pentru a reveni la incinerare, uh, o ascultam pe doamna Grostet care evoca această idee și împărtășesc punctul său de vedere. Însă în uh, țările de jos situația e destul de specifică. Noi avem instalații, instalații de incinerare și avem nevoie de lemn pentru ca să le utilizăm aceste instalații, ceea ce înseamnă că trebuie să despădurim. Uh, însă e un sistem care există și în alte regiuni ale Europei. Mulțumesc! Thank you very much. And now... Mulțumesc foarte mult! Și acum domnul Schleck. Uh, thank you, Mr. Chairman. I will continue in Mulțumesc, am să vorbesc în limba croată. Și eu vreau să spun câteva lucruri despre incinerarea deșeurilor. Ar trebui să fie soluția de ultim resort și ierarhia deșeurilor ne arată că trebuie să investim cât mai multă energie pentru a Mm, reduce cantitatea deșeurilor, pentru a preveni producerea deșeurilor și eforturile în ce privește ecodesignul mi se par importante. Acest parlament a trimis uh, uh întrebări în scris comisiei despre durata de viață a aparatelor electrocasnice deoarece există bănuiala că fabricanții acestor produse reduc în mod intenționat durata de viață a produselor pentru a putea uh, vinde noi produse, ceea ce, bineînțeles, este uh, contrar ideii că vrem să uh, reducem cantitatea de deșeuri. Ecodesignul și ecoinovarea trebuie să ne permită să avem noi produse noi tipuri de ambalaje, ca să reducem cât mai mult costurile um, fabricării și achiziționării de noi aparate. Și ar trebui ca și ambalajele să fie mai bine folosite și să fie reciclate. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Turnano. Doamna Turnano. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc doamnei Pietikainen pentru raport. Sunt și eu de acord cu acest concept de economie circulară, dar mai întâi trebuie să avem și o perspectivă locală. Nu putem oare să avem niște strategii naționale în acest domeniu ca să reducem uh, dimensiunea circuitelor? cu cât domeniul de studiu este mai larg, cu atât o să fim confruntați cu obstacole. Noi aici promovăm uh, acțiuni pe scară foarte largă, ceea ce pentru noi este un paradox. Oare n aș fi mai bine să nu punem accentul pe niște obiective irealizabile, precum zero deșeuri, ci mai degrabă să stimulăm economia locală? Eu cred că noi trebuie să facem recomandări pentru tendințe fundamentale și nu să creăm tot timpul politici supranaționale care întotdeauna vor fi greu de aplicat. Și trebuie să punem capăt acestui sistem care a dus la acumularea deșeurilor, la consumul excesiv, favorizate de liberul schimb fără niciun fel de frontiere, care de altfel uh, sunt uh, miezul problemei. Mulțumesc. Acum domnul Hrib. Vă mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că există aici mai multe aspecte pe care doamna Tietikainen uh, le-a menționat în raportul dumneiei și vreau să o felicit pentru acest raport. Însă o serie de aspecte sunt importante și vreau să le menționez acum. Mai întâi ciclul de viață al unui produs. Mai mulți colegi deja au vorbit despre el. Pentru anumite bunuri de consum, durata de viață este ă, scurtată în mod deliberat. Sau, mă rog, este calculată ă, în mod intenționat poți să ai uh, o dezbatere despre această durată de viață scurtă care te obligă să cumperi produse noi, ceea ce înseamnă că arunci la gunoi primele produse, ceea ce creează un consum inutil, pentru că un produs ar fi putut să dureze mai mult și să fie folosit mai mult timp dacă ar fi fost mai bine conceput deșeurile organice care sunt aruncate cu deșeurile non-reciclabile. Ce e cu deșeurile organice? În 1989, uh, potrivit statisticilor comisiei, am avut uh, um, 890 de milioane de uh, tone de deșeuri organice și marelor majoritate erau alimente aruncate la gunoi alimente care nici măcar nu um, erau expirate și totuși ajunseseră la gunoi. Deci trebuie să subliniem importanța reducerii uh, risipei alimentare. Căci, repet, era hrană risipită, nu uh, alimente care erau, să spunem, expirate. Și, asemenea, risipă de alimente reprezintă o treime din deșeurile din gospodării. Și e foarte important să ne gândim la acest lucru, mai ales având în vedere evoluțiile demografice. Și să nu uităm că există foarte mulți oameni săraci, inclusiv în Europa, care nu se bucură de securitate alimentară. 90 de milioane de tone de deșeuri ar putea fi folosite pentru a produce energie. Chiar dacă nu le um, incinerăm, putem să uh, le folosim altfel pentru a produce energie. Deci eu nu cred că trebuie să uh, aruncăm uh, deșeurile organice la un loc cu deșeurile nereciclabile. Mulțumesc, acum dau cuvântul Comisiei, doamna Gopel. Mulțumesc și noi vă mulțumim frumos pentru amendamente, pentru um, trimiterile suplimentare din raport în ce privește subvențiile și menționarea explicită a noilor competențe de care este nevoie. Apelul lansat pentru a avea o Uh, produc, um, o politică de producție coerentă, Comisia se va uita atent la toate aceste aspecte, inclusiv ecodesignul, folosirea biomasei va fi um, um, avută în vedere nu numai în contextul energetic, dar și pentru că este un material uh, de construcții uh, sustenabil. Monitorizarea este un aspect cheie din această strategie în ce privește țintele obligatorii, în ce privește folosirea resurselor. Vreau să vă reamintesc că noi de ceva timp lucrăm la un asemenea indicator și am propus deja un asemenea indicator pentru uh, a măsura consumul eficient al materialelor. Însă, Deocamdată noi nu credem că putem să avem ținte obligatorii pentru statele membre. Chiar dacă ar exista un asemenea obiectiv de 30%, de reducere de 30% până în 2030. Țintele obligatorii pot să fie un instrument puternic, dar pot să aibă și consecințe negative pentru mediul înconjurător dacă nu sunt bine gândite. Deci eu cred că este nevoie de ceva mai multă muncă în acest domeniu. În ce privește țintele, noi vom, uh, pentru deșeuri, vom avea o nouă propunere în ultimul trimestru din 2015 în pachetul economie circulară și vom continua și cu obiectivele din cel de-al șaptelea program cadru pentru mediu. În sfârșit, vreau să vă Înștiințez că s-a lansat o consultare publică, mă zis, se va lansa joia aceasta și va fi valabilă până pe 20 august pe tema acestor aspecte din economia circulară care nu sunt direct legate de deșeuri și pe 28 iunie va fi organizată și o conferință pe aceeași temă. Mulțumesc. Îmi voi da cuvântul acum raportoarei și doresc să vă amintesc că peste câteva minute va trebui să schimbăm încăperea pentru reuniunea comună. Mulțumesc pentru comentariile bune și constructive. Eu cred că multe dintre ele vor putea să uh, sporească calitatea vizului nostru în această problemă. Aș dori să felicit Franța pentru că a adoptat recent o lege care interzice um, aruncarea alimentelor. Uh, pentru că, de fapt, uh, alimentele aruncate la gunoi reprezintă o treime din deșeurile menajere în Franța și ar putea fi un bun exemplu pentru noi toți. Nu în ultimul rând, Singurul element la care aș dori să mă refer acum este dezbaterea între grupurile de gunoi sau construcția și utilizarea de incineratoare pentru deșeuri, cum uh, e cel mai bine să procedăm. Pentru că există și deșeuri care nu pot fi colectate separat și deșeuri care nu pot fi depozitate în siguranță. Dar, de fapt, acest tipuri de deșeuri reprezintă mai puțin de 5% dintre deșeurile incinerate. Întrebarea este cum putem să împiedicăm uh, ca, de pildă, anvelopele care ar mai putea să fie uh, revalorificate să nu ajungă să fie incinerate. Deci, uh, cred că în Parlament, în Comisie, în comunitatea oamenilor de afaceri va trebui să analizăm toate aceste aspecte, să creăm niște modele de business pentru ca anumite eh, materiale utilizate să fie eliminate din acest flux al deșeurilor pentru a fi valorificate. Avem eh, colegi care spun că asta este o complicație suplimentară. Da, așa este. Tocmai de aceea noi trebuie să tratăm lucrurile foarte deschis să vedem care sunt structurile care funcționează pentru a putea defini mai clar aceste tipuri de deșeuri vor fi schimbări serioase pentru germani, pentru țările de jos, pentru noi în Finlanda, pentru că noi am creat capacități de incinerare în clipa de față. Iar acum, dacă dorim să revalorificăm resursele așa cum se sugerează, înseamnă că probabil că aceste capacități vor funcționa doar uh, în proporție de 5%. Ce vom face noi, finlandezii, cei din țările de jos, cei din Germania, cu capacitățile create? pentru a produce o schimbare spre utilizarea um, bioenergiei din deșeurile biologice. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doresc să vă amintesc foaia de parcurs. Pe uh, 17 iunie vom vota în comisie și în plenară probabil în iulie sau septembrie. Nu mai avem nimic la punctul diverse. Următoarea întâlnire a comisiei noastre va fi pe 8 iunie la Strasburg și pe 16 și 17 iunie la Bruxelles. Chiar acum putem să ne oprim pentru câteva minute pentru a le permite colegilor din uh, Comisia uh, Parteneră să ni se alăture.